Καλώς ορίσατε. Η σημερινή δημόσια κρόαση εγκρίθηκε από το Διευρυμένο Προεδρείο στις 27 Σεπτεμβρίου του 2011. Doamnelor și domnilor, bun venit în această după-amiază la audierea noastră. Sunt trei vorbitori pe care i-am invitat. Alături de noi sunt și președintele uh, de la Ample, pe care l-am invitat. Doresc în primul rând să îi salut pe cei prezenți și să le mulțumesc uh, pentru faptul că s-au arătat dispuși de a participa la audierea noastră. îi urez bun venit domnului Emanuel Iacob de la Euromil, o organizație europeană a asociațiilor militare. Aceasta este o organizație care cuprinde organizațiile militare din Europa și le reprezintă. Deci nu este vorba despre organizațiile militare și asociațiile militare din Uniunea Europeană, ci din întreaga Europa. Domnul Berhard Gertz este um, președintele onorific al Asociației uh, Forțelor Armate Germane și domnul Emilio Amiralia, el este președintele Asociației Solidaritate, Drepturi și Progres. Discuția în discuția noastră vom folosi ca bază și uh, Declarația Universală a Drepturilor Omului. Pornind de la acest fundament, Organizația Internațională a Muncii, precum și organizațiile ONU, sau au au declarat că libertatea este un mijloc pentru uh, care este la îndemâna angajaților și care asigură libertatea socială în numele statelor membre, aceasta a fost de acord și cu convențiile internaționale și astfel s-a elaborat și Carta Drepturilor Fundamentale. Drepturile omului, precum și alte drepturi, sunt uh, limitate într-o oarecare măsură. Pentru că așa se întâmplă întotdeauna. De aceea, statele au posibilitatea de a face uz de aceste drepturi, dar și de posibilitatea de a constrânge drepturile respective. Acest lucru este valabil și pentru forțele armate. Diverse state, precum Grecia, Lituania, Franța, Italia, Regatul Unit, nu au dreptul sau nu au recunoscut dreptul că există anumite asociații în rândul forțelor armate. Alte țări, precum Danemarca, Finlanda, Olanda, Germania, recunosc acest drept. Îl admit. În uh, cadrul acestei uh, strategii, poate că ar trebui să existe o armonizare la nivelul Uniunii Europene. Pe viitor vom avea uh, diverse întreprinderi și operațiuni comune europene și în acest context poate ar fi bine să ne gândim la o unificare. În noiembrie 2008, Parlamentul a făcut o declarație clară în acest sens. Vom începe discuția noastră de astăzi cu prezentarea domnului Emanuel. Ia. Doamnelor și domnilor, mulțumesc foarte mult. Domnule, a spus foarte multe cuvinte în introducerea dumneavoastră, nu despre mine, ci despre problema pe care o discutăm astăzi. Comisia SEDE și această reuniune, audiere privind dreptul de asociere. Vreau foarte pe scurt să fac o introducere a Euromil știu că între timp majoritatea membrilor și ca și participanții vor fi atenți la această introducere și apoi voi vorbi despre dreptul personalului militar, apoi mă voi referi la dreptul de asociere în Europa și mă voi referi la niște cazuri specifice, exemple bune dacă vreți, sau exemple mai puțin bune. Euromil este o organizație umbrelă a asociațiilor militare. A fost întemeiată în 1972. Existăm deja de aproape 40 de ani. Astăzi avem 42 de asociații din 27 de state membre, din care 24 sunt state membre ale Uniunii Europene. Probabil ceva mai încolo când mă voi referi la numărul de membri și numărul de state membre, veți vedea că avem și asociații din țări în care nu există dreptul de asociere, de fapt, dar voi reveni asupra acestui aspect mai târziu. Împreună reprezentăm cam 500 de mii de militari și familiile lor. Dacă ne uităm la harta Europei și la statele în galben sunt statele unde Euromil are astăzi o organizație care este membra noastră. Asta înseamnă că în majoritatea statelor europene și, cum spuneam, 27 de state, din care 24 sunt state membre ale Uniunii Europene, deci mai există câteva cele cu roșu înseamnă că acolo nu avem un membru cu drepturi de pline, ci membru cu statut de observator. Înseamnă că există o asociere pe cale de a se forma și în momentul în care va deveni o asociație reală, va deveni membru Euromil. Mă voi referi ceva mai încolo la țările respective. Apoi sunt țările uh, în gri, cu cenușiu, sunt state în care nu suntem reprezentați deocamdată, ceea ce nu înseamnă că nu există asociație militară sau organizație sindicală, ci înseamnă că în aceste țări asociațiile care există nu sunt membre ale Euromil. De exemplu, în Austria. În Austria există un sindicat care are reprezentare la nivelul armatei, dar colegii din Austria nu sunt membri Euromil deocamdată. La același lucru în Norvegia, unde există sindicalist foarte puternic, dar colegii de acolo nu sunt membri ai Euromil deocamdată. Euromil care este misiunea asta? Este să reprezinte drepturile omului, libertățile fundamentale și interesele profesionale ale personalului militar din Europa. Scopurile sunt să îmbunătățească condițiile de viață și de muncă ale personalului militar, aplicarea și punerea în aplicare corectă a legislației sociale, respectul pentru drepturile omului și a drepturilor fundamentale, libertăților fundamentale în armatele europene. Când vorbim despre dreptul de asociere, suntem convinși că toată lumea are dreptul să se organizeze, chiar dacă suntem soldați sau nu. Și că acesta este o libertate fundamentală a cetățenilor și este un drept uman fundamental. De aceea, dreptul de asociere este unul dintre cele mai importante subiecte în activitatea Euromil, pentru că suntem convinși că dacă Euromil dorește să devină și să continue să fie o organizație care vorbește numărul, numele militarilor europeni, misiunea noastră nu va fi niciodată încheiată. Misiunea noastră va începe în momentul în care ultimul militar din Europa uh, i se, ultimului uh, soldat îi se încalcă dreptul la asociere sau dreptul de a face parte dintr-o asociație sau un sindicat militar. Dreptul de asociere a fost deja menționat, există mai multe instrumente, texte internaționale, tratate internaționale care consfințesc acest drept. Ele reprezintă baza dreptului de asociere dreptul de asociere nu numai pentru personalul militar, dar și uneori specific cu referire la personalul militar. Articolul 11 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului spune că toată lumea are dreptul la libertatea de adunare pașnică și uh, libertatea de asociere cu alții, inclusiv dreptul de a forma sindicate pentru a-și proteja interesele. Apoi există un dar și voi reveni la acest dar la sfârșitul prezentării, Carta Socială Europeană, articolul 5, care spune că se referă la dreptul de asociere, de a întemeia organizații și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, articolul 12, care spune de asemenea că toată lumea are dreptul la libertatea de asociere pașnică și la libertatea de asociere la toate nivelurile. În Uniunea Europeană, nu este prima dată când vorbim despre dreptul de asociere în Uniunea Europeană și la Parlamentul European. În 1984, Parlamentul European a adoptat o rezoluție care solicita recunoașterea dreptului de asociere a membrilor armatelor. Această rezoluție din 1984 spune, de exemplu, la punctul 1, face apel la toți membrii comunității europene să le acorde soldaților dreptul de a-și înființa asociații și de a participa la asociații profesionale pentru a-și proteja interesele sociale în vreme de pace. Este din 1984, cum spuneam, o rezoluție dată în colaborare de toți membrii Parlamentului în 1995, în raportul anual privind respectarea drepturilor omului în comunitatea europeană, s-a făcut trimitere la dreptul de asociere. De exemplu, în acest raport, Parlamentul European îndeamnă încă o dată ca statele membre și statele care doresc să adere la Uniunea Europeană să introducă reguli care să asigure dreptul de asociere în armată, atât pentru personalul regulat, cât și pentru recruți. În Uniunea Europeană nu prea mai există țări în care se face recrutare obligatorie, dar atunci Parlamentul European făcea apel la respectarea acestui drept a recruților și există un raport privind drepturile fundamentale din Uniunea Europeană pe perioada 2004-2008. Văd că pe slide-ul meu scrie 2008, e 2004-2008 la punctul 88, care se referă la forțele armate, încă o dată se reamintește faptul că militarii sunt cetățeni în uniformă. Este principiul pe care îl urmează Euromil de când a început să existe în 1972. Iar Parlamentul European spune că recomandă ca statele membre să asigure respectarea drepturilor fundamentale și în forțele armate. Am luat, m-am referit doar la aceste trei texte pentru că există mai multe texte, recomandări în care Parlamentul European s-a referit la acest drept. La Consiliul Europei S-au făcut uh, ceva activități în acest sens. În 1988 a fost rezoluția 903 privind dreptul de asociere a personalului militar. În 2002 o recomandare a adunării parlamentare a Consiliului Europei privind dreptul de asociere și în 2006 a fost o altă recomandare 1742. Apoi, pe neașteptate, nu ne-am gândit niciodată că se va întâmpla acest lucru, dar am reușit să obținem o recomandare din partea Comite Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, care a fost adoptată pe 24 februarie 2010 de adjuncții ministrilor privind dreptul de asociere. Consiliul Europei a elaborat un text uh, întreg pe care l-au uh, prezentat uh, într-un cărticică. Recomandarea aceasta trebuie evaluată și aplicarea ei trebuie evaluată pe, opera, pe perioadă de 2 ani, adică în 2012 se va face evaluarea acestei recomandări uh, provenite de la Consiliul Europei. OSCE, de asemenea, a vorbit despre dreptul de asociere și despre libertățile fundamentale și drepturile omului pentru personalul militar, de exemplu, în codul etic, în ceea ce privește aspectele politico-militare ale securității, în aliniatul 32. Deci, doamnelor și domnilor, după cum vedeți, sunt foarte multe texte care se referă la dreptul de asociere pentru personalul militar, dar, cum spuneam deja, în articolul 11 al Convenției Europene a Drepturilor Omului există un bat, un dar în acest articol. Articolul 11 spune de asemenea că nu există restricții privind exercitarea acestor drepturi decât cele care sunt prevăzute de lege și care sunt necesare într-o societate democratică în interesul siguranței naționale și a siguranței publice pentru prevenirea dezordinii a, a criminalității, pentru protecția sănătății și, și pentru protecția drepturilor și a libertăților celorlalți. Asta înseamnă că articolul 11 prevede dreptul de asociere dreptul de sindicalizare pentru personalul militar și numai în situațiile care sunt prevăzute de lege și care sunt bine motivate de o țară, se pot impune restricții asupra acestui drept. Restricțiile sunt foarte clar că nu înseamnă, acest lucru înseamnă că nu că nu există drept de asociare, asociere, ci că depinde de situația din țara respectivă. Sunt și câteva cazuri, câteva hotărâri ale Curții Europene de Justiție și ale Curții Europene a Drepturilor Omului. Mă voi referi la una dintre ele, este o hotărâre din 2008 a Curții Europene a Drepturilor Omului în dosarul Demir și Baikara contra Turciei. Demir și Baikara au fost doi sindicaliști, nu din rândul forțelor armate, care au avut o problemă cu administrația locală privind uh, dreptul la negociere colectivă, dar în hotărârea dată de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului s-a spus că uh, asemenea interferențe într-o societate democratică, se spune că aceste restricții pot fi impuse privind exercitarea sindicatelor pentru poliție și forțele armate sau pentru administrație, totuși, Trebuie de asemenea avut în vedere că excepțiile stabilite în articolul 11 ale Convenției trebuie înțelese numai dacă există niște motive care să justifice aceste restricții privind libertatea de asociere. Deși în acest caz Curtea Europeană a Drepturilor Omului în conformitate cu articolul 11, stabilește că restricțiile sunt posibile numai în cazuri foarte restrânse. Ceea ce nu este adevărat în unele state astăzi. Trebuie să înțelegem că situația militarilor astăzi, în 2011, aproape 2012, s-a modificat foarte mult. Militarul de astăzi nu mai este militarul de la începutul secolului de la începutul anilor 90 sau 80. Militarul de astăzi este trimis în tot felul de misiuni, de la misiuni de menținere a păcii până la misiuni de consolidare a păcii uh, și știm că militarul de astăzi nu mai este doar un simplu luptător, militarul de astăzi este de foarte multe ori mediator. Este o persoană care are o misiune pentru a reinstaura libertățile fundamentale și drepturile omului în țara respectivă. Asta fac majoritatea soldaților care se află astăzi în misiune. Deci e foarte greu de înțeles și nu există niciun fel de rațiune ca în țara lor de origine acești militari care se duc în străinătate și își riscă viața pentru a pune în aplicare libertățile fundamentale și drepturile omului în toată lumea, că nu se bucură de aceleași drepturi pe care uh, le stabilesc în țările respective în țara lor de baștină. De aceea spunem că este inacceptabil. Ați menționat uh, câteva dintre ele, domnule uh, președinte. Există parteneriate de succes în unele state europene, Austria, Belgia, Danemarca, nu le voi menționa pe toate, dar sunt țări unde dreptul de asociere uh, sau dreptul de sindicalizare nu există. Sunt alte țări, cum spuneam, unde aceste drepturi nu sunt deloc puse în aplicare. Nu voi intra în detalii cu toate țările din Europa, dar la nivel european, Europa geografică vreau să spun, statele cu galben sunt state unde există drepturi sindicale cele cu verde pe această hartă există dreptul de asociere, uneori limitat și putem să ne punem niște întrebări, dar țările cu roșu de pe această hartă nu au niciun fel de drepturi, nici drepturi sindicale, nici dreptul de asociere. Și dacă ne uităm foarte repede la aceste țări, vedem că în Europa de Nord și în Europa Centrală, unde există drepturi sindicale, și e foarte ciudat să vedem că uh, în uh, țările din Sud, în zona Balcanilor, în zona Mării Baltice, nu există drepturi de niciun fel. Și dacă analizăm această mapă, această hartă, am vrut, de exemplu, să fim foarte pozitiv, să ne uităm la Republica Cehă, Slovacia. Acolo s-ar putea să existe un drept de asociere, dar dreptul acesta de asociere nu este absolut deloc uh, legat de drepturi pentru uh, militari. Se acceptă doar organizații ale personalului uh, militar în retragere sau pensionat și el încearcă să apere personalul militar, dar în majoritatea acestor țări nu există sistem de negociere colectivă. De exemplu, un caz foarte cunoscut este cazul Portugaliei, unde eh, la un moment dat s-a hotărât, cred că în 2001 sau 2002, Portugalia a hotărât eh, să acorde personal limitat dreptul de asociere. Dar foarte mulți ani dreptul acesta nu a fost pus în aplicare, nu s-a materializat în niciun fel, ceea ce, bineînțeles, creează foarte multe tensiuni Spania, de exemplu, care e tot cu verde, înseamnă că există dreptul de asociere, care este foarte nou. Spania, până acum două luni de zile, nu avea acest uh, drept, nu avea niciun fel de drepturi. Situația s-a schimbat, militarii spanioli au acum dreptul de asociere, însă nu au drepturi sindicale, dar, cum spuneam, au dreptul de asociere. Și vreau să menționez acest lucru. Uh, acum trei ani, în Spania, președintele unei asociații militare, care nu era recunoscută oficial, uh, a făcut închisoare militară de două ori câte 30 de zile pentru că vorbea în public în apărarea personalului militar. În Spania am reușit cam în trei ani de zile să modificăm situația și să acordăm acest drept de să, real, să se acorde dreptul de asociere. În statele membre ale Uniunii Europene, și vreau să prezint situația pozitiv, dar oricum vreo 11 dintre ele nu acordă niciun fel de drepturi militarilor și doar 8 dintre ele acordă realmente drepturi sindicale cu dreptul de um, uh, cu dreptul de, de um, a-și negocia colectiv. În continuare, în Europa, drepturile personalului militar uh, rămân o problemă. Dreptul de asociere al personalului militar nu subminează autoritatea militară și nici ierarhia militară. În trecut s-au făcut anchete. Uh, Senatul francez, de exemplu, și în Marea Britanie au făcut asemenea anchete. În Germania, de asemenea, în Belgia, în Olanda, au fost anchetate niște cazuri unde militari aveau dreptul de asociere și drepturi sindicale. Dincolo de aceste anchete era dorința și voința de a vedea dacă aceste drepturi erau problematice pentru statele respective. Și pur și simplu s-a văzut că ele nu sunt problematice. Existența drepturilor sindicale în Danemarca, în Belgia, în Suedia, în Finlanda, uh, nu nu putem să spunem că aceste armate nu funcționează așa cum trebuie și că nu sunt funcționale. Deci nu se pierde absolut deloc eficiența militară, nu se pierde nici disciplina în țările respective. Uh, câteva gânduri, nu e important cum îi spui, ci important este cum se materializează. Uneori nu ne găsim cuvintele potrivite, mai ales cuvântul sindicat este Uh, un cuvânt care în foarte multe țări uh, îi face pe militari, autorității militare și uh, politicienii să se teamă. În Franța trebuie să ai foarte multă atenție, să faci orice ai face și să nu menționezi cuvântul sindicat. Pentru noi e cam același lucru. Ce vrem noi și cum îi spunem nu contează. Dacă îi spunem asociație militară sau sindicat, noi dorim ca militarii să aibă posibilitatea să se organizeze în interesul asociației lor și să își găsească un înțeles profesional. Și dacă n-ai un drept, nu te interesează. Asta se întâmplă foarte multe, în foarte multe țări. De exemplu, în Franța, în Marea Britanie, în Italia și vom reveni la Italia ceva mai târziu, dreptul acesta nu există deocamdată. Oamenii încearcă să se organizeze într-un fel sau altul sau încearcă să fie cumva organizație de către guvern. Dacă, așa cum spuneam, dacă nu știi că n-ai un drept, nu te interesează. Asta înseamnă că soldații militari sunt cetățeni ca toți ceilalți. Nu un militar este un soldat, un cetățean în uniformă, Aveam atunci, în 72, uh, un președinte care spunea că în momentul în care tai un soldat cu un cuțit, uh, sângele lor este la fel de roșu ca cel al oricărei alte ființe umane, așa încât tratați ca pe oameni, ca pe niște oameni. Există de foarte multe ori limitări pentru personalul militar, dar nu este niciun fel de problemă, însă este o mare diferență între a avea niște limite impuse și de a avea toleranță zero, adică niciun fel de drept. Drepturile omului nu se opresc la poarta cazărmii. Uh, este uh, această propoziție provine dintr-un text al Parlamentului European. Și cred cu tărie acest lucru, cred că Parlamentul European ar trebui să susțină acest drept de asociere pentru cetățenii europeni pentru aceste câteva sute de mii de persoane care formează personalul militar din Europa. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și, evident, sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you, Mr. Jacob. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Jacob. Și acum urmează domnul Berhard Gerz de la Asociația Forțelor Armate Germane. Vă rog.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 Okay, thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, my task... Bine, mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Sarcina mea este să vă fac o scurtă prezentare cu privire la modelul german de recunoaștere a dreptului la asociere pentru militarii din forțele armate. O să încep cu temeiul juridic. Constituția germană e vorba de articolul 9, aliniatul 3, care garantează fiecărui cetățean drepturile de a se uh, de a fi membru, membru în uh, sindicate sau în asociații profesionale. Constituția nu prevede niciun fel de limitări sau de restricții în ceea ce privește personalul militar uh, sau de poliție. Dacă aceste restricții ar fi, ar fi fost menționate, ele ar fi apărut inițial în Constituție. Deci principiul de bază privind militarii germani și poziția lor în stat și în societate este aceea că uh, militarul este un cetățean în uniformă stabilit în articolul 6 din uh, uh, legea privind militarii și citez Militarul are aceleași drepturi cetățenești ca oricare alt cetățean. Domnul președinte a vorbit deja despre nevoia de a crea și de a pune în aplicare un sistem de reprezentare al asociațiilor și sindicatelor în cadrul forțelor armate. Pe 14 iulie 1956, la un an după reînceperea renarmării Germaniei, s-a, a fost înființată Asociația Forțelor Armate Germane. Uh, a fost uh, înființată ca o asociație profesională atunci și nu ca sindicat. Și asta pentru că în acel moment, deci în anii 60, uh, începutul anilor 60, Germania era împotriva acestei idei de reînarmare. Și dacă dorește să fii reprezentat și lumea sindicală este împotriva ta, atunci sigur că vrei să înființezi o asociație profesională. Astăzi avem uh, în jur de 200.000 de membri. Uh, calitatea de membru este benevolă. E vorba de o asociație independentă de guvern și de partidele politice. Cheltuielile uh, acestei asociații sunt finanțate din cotizațiile membrii, iar guvernul nu oferă niciun fel de subvenție. Asociațiile și sindicatele din forțele armate germane au drepturi speciale. De exemplu, trebuie să fie consultate în timpul pregătirii eh, reglementărilor generale cu privire la condițiile eh, de serviciu eh, activ al militarelor. E vorba de articolul 35, litera A. În comentariul organizațiilor la un proiect de lege, de exemplu, care a fost propus de Ministerul Apărării în Parlament, trebuie Uh, distribuit acest proiect de lege uh, membrilor asociației pentru a vedea ce gândește asociația cu privire la această propunere de lege. Este foarte important uh, să avem reglementări cu privire la accesul membrilor, pentru că dacă ai dreptul la asociere și înființezi o astfel de asociație, dar nu există niciun fel de norme care să reglementeze accesul membrilor, atunci chiar ai o problemă serioasă. Uh, prin urmare, organizațiile din Germania au dreptul de a recruta membri în timpul serviciului uh, activ din uh, cazarmă. De asemenea, au dreptul de a organiza adunări în cazarmă în timpul serviciului, dar trebuie să se stabilească și să se convină dinainte cu comandantul locul și momentul acestei adunări iar comandanților li se cere să susțină aceste organizații uh, și treaba asta se face prin, s-a făcut printr-un decret al Ministrului Apărării. Mai există o serie de acorduri suplimentare care nu sunt prevăzute de lege, ci, de exemplu, în contracte. Astfel, această asociație are un contract cu Ministerul German al Apărării și cu Ministerul de Interne. Conținutul uh, esențial spune că ministrul și președintele se întâlnesc de cel puțin de două ori pe an, în care uh, poartă o discuție oficială. De fapt, se întâlnesc mult mai des în realitate. Uh, nivelul de lucru al ministerelor și al asociației pe de altă parte, se consultă deja încă înainte de a pregăti un proiect de lege sau de regulament general. Eh, deci există posibilitatea de a exercita competența și influența asociației încă din etapa de pregătire a proiectului de lege. Propunerile sau inițiativele asociației care nu sunt prevăzute în proiect trebuie discutate la nivelul secretarilor de stat. Lobbying. Asociația are contacte strânse cu mai multe ministere, apărare, interior, externe, finanțe, justiție, cât și cu uh, Parlamentul Federal, cu Bundestagul, în special Comisia Permanentă pentru Apărare, pentru buget, de interne și de externe uh, membrii Parlamentului și cei ai bordului asociației se întâlnesc uh, Eh, destul de des. În trecut, inițiativele asociației erau de foarte, au fost de foarte multe ori bine, foarte bine apreciate de către membrii guvernului. Lucru cu mass media este unul care eh, uneori creează, eu știu, probleme, eh, pentru că nu toată lumea vrea ca un om în uniformă să spună la televizor ceva care diferă de ceea ce a spus, eu știu, ministerul. Dar asociația este de foarte multe ori prezentă în mass media germană și care, do- care dorește de altfel ca cineva care are competențe să comenteze cu privire la planurile și deciziile ministerelor membrii Consiliului de Conducere a Asociației au dreptul de la parte la discuțiile politice, societate și mass media cu privire la profesia de militar și la chestiuni legate de securitate și apărare. În urma și pe baza unei decizii a Curții Administrative Federale Germane, au dreptul de asociație, de a asocia și de a se prezenta ca reprezentanța asociației în uniformă demonstrații uh, și greve. Militarii germani au dreptul de a demonstra pentru a susține drepturile și interesele profesionale ca oricare alt cetățeni și avem un exemplu foarte bun. În 2001, 25 de mii de membri ai asociației noastre și ai Uni- uh, sindicatului uh, poliției au demonstrat în Berlin împotriva unui proiect de lege referitor la modificări ce urmau să fie aduse sistemului de pensii și-au demonstrat în uniformă. Demonstrațiile în uniformă nu sunt permise din uh, motive politice generale care nu au legătură cu profesia de militar sunt permise doar dacă se referă efectiv la interesele profesionale ale militarilor. Și uh, militarii germani nu au dreptul de a face grevă și nici nu vor să obțină acest drept pentru că, conform înțelegerilor despre propria lor misiune și menire, știu că trebuie să-și servească țara deci pot să discute cu superiorilor, pot să discute cu Ministerul Apărării, cu membrii Parlamentului, cu privire la condițiile de lucru în forțele armate, dar nu doresc să facă grevă. Drepturi individuale suplimentare. Militarii germani uh, au drepturi de participare cu privire la condițiile de uh, serviciu în unitățile lor. Uh, la nivelul Ministerului Apărării, această participare se exercită prin interesul membrilor aleși a două organisme cu multă influență, care este Consiliul Principal al Personalului Uh, și comitetul uh, principal al uh, persoanelor de încredere. Așa, eu știu, s-ar traduce, să spunem. Dar este vorba de niște organisme care sunt într-adevăr consultate de către conducerea de vârf la nivelul ministerelor. Candidații care, pentru alegerile acestor uh, organe sunt uh, nominalizate de către asociații și de către sindicate. Asta a fost prezentarea mea și vă mulțumesc foarte mult. Mr. Amiral. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Amiralia, care este președintele Asociației pentru Solidaritate, Drepturi și Progres. Vă mulțumesc. Grazie, Presidente. E, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, stimați deputați, dragi prieteni și colegi de la Euromil, este o constatare tristă și anume faptul că militarii italieni nu, au un, nu beneficiază de dreptul de asociere, de aceea ei au probleme de a se bucura de aceleași drepturi care există în legislația europeană, care s-a dezvoltat tot mai mult. Există foarte multe dificultăți pe care le întâmpinăm și există o serie de responsabilități politice majore care, până una alta, nu au făcut posibilă depășirea obstacolelor pe care le întâmpinăm. Exercitarea dreptului la asociere în vederea protejării drepturilor sociale ale militarilor uh, italieni se uh, întoarce în timp în anul 1968. legea 268, articolul 8, care spune că personalul militar italian nu va putea să se întrunească în asociații profes profesionale sau sindicate, nu are dreptul de a fi membru sau uh, de a participa la vreun sindicat. De asemenea, crearea de asociații în rândul militarilor trebuie să beneficieze de un acord prealabil al Ministrului pentru Apărare. Drepturile fundamentale sunt uh, protejate de către Constituție. Iar articolul 39 este cel care stipulează asemenea drepturi. În 1968 nu s-a vorbit despre adoptarea acestui drept la libertate de asociere. Iar după procese parlamentare îndelungate și după o dezbatere pasională referitoare la acest subiect, s-a adoptat o legislație care viza reînnoirea și revizuirea acestor acte legislative care se refereau la dreptul la asociere. Prevederile constituționale însă nu au fost modificate în aceeași măsură. Aparatul uh, militar uh, deci nu beneficiază de suficiente drepturi. Acest echilibru uh, a fost întrunit și cu aceasta reforma a fost uh, continuată. Ca o înlocuire, ca un locuitor pentru dreptul la asociere, militarii italieni beneficiază prin această lege din 1968 de posibilitatea de a se întruni în reprezentanțe militare, care sunt uh, alese în cadrul uh, regulamentului de procedură militar. Ele sunt cele care protejează militarii, deci pe cei pe care îi reprezintă, și colaborează cu uh, autoritățile teritoriale militare. Acesta este o protecție, de fapt un instrument de care se beneficiază, dar care este deficitar în ceea ce privește uh, independența sa, pentru că uh, nu se autogestionează și nici nu beneficiază de resurse proprii. Astfel s-a dovedit că obiectivele care se doreau a fi atinse nu pot fi atinse pentru că lipsește acest cadru legislativ. Există anumite constrângeri structurale și, uh, după cum spuneam, aceste reprezentanțe militare ne arată că nu este suficient ca ele să existe pentru că nu beneficiază de suficiente drepturi astfel încât să proteje, să-i protejeze pe cei pe care îi reprezinte. De aceea, în anii 90, S-a a existat o mișcare de opoziție, s-a solicitat să se reformeze acest model al protecției profesionale a militarilor. Și, în special, de 20 de ani, situația este următoarea. Aceste posibilități uh, nu sunt oferite încă de Parlament. Există în continuare reforme care sunt propuse, însă ele nu sunt transpuse în legi sau acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Este vorba de niște reforme prin care se încearcă să se uh, schimbe lucrurile, dar numai astfel încât să vină în întâmpinarea intereselor din momentul respectiv. Uh, Curtea Constituțională, în sentința sa privind uh, dreptul la asociere al uh, militarilor, a spus însă altceva și până una alta, în ceea ce privește aceste reprezentanțe interne ale militarilor, prin acestea se oferă o protecție care nu este suficientă și nu vine în întâmpinarea problemelor. Nu se ține cont de toate recomandările de la nivel european, iar uh, și nu se ține cont de modelul internațional. Din păcate nu am suficient timp pentru afirmațiile pe care doresc să le fac, însă trebuie să spun că cei pe care îi reprezint și de asemenea uh, sentința curții noastre constituționale uh, ne arată că militarii italieni nu sunt protejați în mod corespunzător și că și, sigur, dumneavoastră puteți citi aceste articole individuale care au fost prezentate și de Euromil puteți constata ce s-a obținut și există și anumiți factori structurari care duc la concluzia că militarii italieni nu uh, beneficiază de acest drept de a se întruni și de a se asocia. Acest lucru este negativ pentru că evoluțiile la nivel european sunt cu totul diferite și de asemenea Uh, organizațiile profesionale prezintă alte posibilități în ceea ce privește dreptul la asociere și la întrunire. Acestea, aceste asociații trebuie să fie independente față de instituțiile publice și, de asemenea, în uh, ele trebuie să fie independente în modul lor de a acționa. Parlamentul European a făcut o serie de recomandări și a încurajat statele membre în perioade de pace să ofere și militarilor această posibilitate de asociere, astfel încât să beneficieze de posibilitatea aceasta de, se, de a se organiza profesional. Există structuri supramilitare și dacă acestea există, atunci este necesar ca cei care fac parte din această categorie să poată beneficia de protecție nu putem spune că uh, este vorba despre un risc pentru stabilitate sau pentru o protecție într-o oarecare măsură. Există diferite moduri de abordare uh, din partea guvernului și din partea partenerilor de negociere și acest duce la faptul că există diferite modele de protecție care însă ar trebui să fi fost prevenite pentru că ar fi fost bine să existe o structură unitară prealabilă pentru toți cei care uh, beneficiază de aceste drepturi, deci fac parte din această categorie. Acum, dacă se spune că este necesar să existe un echilibru, atunci ar trebui să ne ghidăm în funcție de o ordine superioară. Nu trebuie să existe dubii uh, și trebuie să se țină cont de toate uh, trăsăturile care uh, trebuie să fie prezente în rândul categoriei respective. De asemenea, este vorba și de măsuri care trebuie luate, măsuri care derivă din uh, Convenția uh, Organizației Mondiale a Muncii și Carta Drepturilor Fundamentale, prin care se face trimitere în mod corespunzător la posibilitățile de protecție pentru militarii europeni, care ar trebui să fie toate unitare. Toate aceste uh, recomandări ale Organizației Mondiale a Muncii ne arată cum ar trebui să lucrăm în uh, domeniul public. Această această recomandare a fost ratificată și de Uniunea Europeană. De asemenea, legislația națională trebuie să stabilească în ce măsură uh, sunt date anumite garanții care sunt prevăzute de această recomandare și în ce măsură sunt ele valabile și pentru uh, armate și forțele armate. Acest lucru este însă aproape uh, de negăsit în legislația italiană. Deci tot ceea ce s-a recomandat este egal cu zero. Există însă o justificare politică și astfel s-a putut uh, evita preluarea acestor recomandări în legislația pentru uh, forțele armate din Italia. Nu s-au oferit aceste drepturi, din păcate, și um, sigur, s-a făcut referire la convenția pe care am numit-o înainte, însă într-un mod cinic. S-a spus că această protecție și aceste libertăți care reies din această convenție a uh, Organizației Mondiale a Muncii pentru soldații italieni uh, este deja garantată prin reglementările care există în regulamentul de procedură intern, deci care este respectat deja de reprezentanțele interne ale militarilor. De aceea nu a mai existat niciun fel de motiv să se actualizeze această legislație, pentru că s-a considerat că ea este deja transpusă. Pentru a înțelege mai bine cum stau lucrurile, trebuie să mai subliniem un aspect și anume argumentul care a fost folosit nu este unul temeinic, iar Convenția Organizației Internaționale a Muncii stabilește că organizațiile uh, de funcționari publici trebuie să beneficieze de independență față de instituțiile publice, articolul 5.1. Iar uh, acest lucru înseamnă că ele trebuie să aibă o activitate independentă și trebuie să fie independente și din punct de vedere economic. S-a spus în plus că aceste organizații trebuie să beneficieze și de o oarecare protecție, că nu se poate interveni în activitatea lor prin uh, instituții publice care nu pot să uh, influențeze în niciun fel uh, activitatea acestora. Articolul 5.2. Trebuie spus în plus că nu trebuie să existe niciun fel de măsuri de intervenție uh, pentru că aceste structuri trebuie configurate astfel încât ele să nu fie independente de către uh, de uh, instituțiile publice, nici măcar din punct de vedere financiar, pentru că altfel ar fi sub controlul instituțiilor publice. Articolul 5.3. Cred că toate acestea sunt suficiente pentru a ne crea o imagine de ansamblu, pentru a înțelege că această poveste a sindicatelor galbene reprezintă un lucru pe care nu ne-l mai dorim, însă nu am reușit, din păcate, să îl eliminăm. Există aici o mentalitate generală care, din păcate, nu ne permite să le eliminăm întru totul. Dar trebuie să ne străduim și legislația italiană din 68 trebuie să fie analizată în detaliu, trebuie să vedem cum stau uh, lucrurile cu aceste reprezentanțe militare, să vedem dacă ele respectă prevederile Convenției Organizației Internaționale a Muncii. Pentru că aceste structuri uh, pentru personalul militar, de fapt, exprimă tocmai ceea ce nu se dorește, ceea ce nu s-a dorit a fi implementat. Într-adevăr, este adevărat că în uh, cadrul regulamentului de procedură, ele sunt organizate astfel și nu există niciun fel de pluralism despre care putem să vorbim în acest context, pentru că Până la urmă, ele nu pot decide singure, cum niciun alt angajator nu poate face acest lucru. Iar uh, ele sunt structurate astfel încât uh, să se vorbească despre o intervenție clasică în independența lor organizatorică și, de asemenea, aceste reprezentanțe militare sunt dependente și din punct de vedere economic de către stat, că, pentru că sunt susținute financiar de către acesta. De aceea, ele nu sunt independente și, și uh, spațiul lor de manevră este uh, limitat. Se confirmă așadar că aceste reprezentanțe militare nu sunt dependente, nu sunt independente de către instituțiile publice și, și guvernul lui Berlusconi a încercat să intervină, să influențeze uh, lucrurile prin mandatul care a fost prelungit de două ori. Președintele acestor uh, reprezentanțe militare este de asemenea uh, ales de către uh, instituțiile statului și uh, se oferă și resurse financiare, lucru care, în mod normal, nu ar trebui să fie acceptabil intervenția guvernului, neținându-se cont de regulile democratice în ceea ce privește crearea reprezentanțelor militare și sistemul acestora de electoral, duce la uh, nedreptăți și la continuarea incorrectă a acestui sistem. Pe de o parte, vorbim aici despre dependență economică, pe de altă parte de dependență politică. Acest lucru este absurd pentru că, până la urmă, militarii sunt cei care participă la alegeri, dar nu au posibilitatea de a uh, îi cenzura pe cei pe care îi aleg. Ei continuă pur și simplu pe o cale care este impusă de fapt de către stat, de către guvern. Și a trebui să recunoaștem că acesta este un comportament inutil, care nu folosește nimănui și că este până la urmă o încălcare a dreptului democratic și a regulilor care ar trebui să spună că trebuie să acționăm în mod eficient și că trebuie ca democrația să fie respectată. Sigur că putem să întoarcem întotdeauna foaia, însă trebuie să ne întrebăm dacă integrarea europeană care rezultă din tratatul de la Lisabona și din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene este aspirația pe care trebuie să o urmăm, pentru că, pornind de la această bază, ar trebui să uh, putem să eliminăm aceste bariere ideologice și să ne reîntoarcem la niște valori fundamentale. În acest context, trebuie să spun că asociația noastră va, își va aduce contribuția în continuare, iar în anul 2012 vom uh, sărbători 20 de ani de existență și vom aborda această chestiune la toate evenimentele care vor avea loc uh, cu această ocazie. În încheiere doresc să spun că ceea ce am menționat aici ne arată că această perioadă a reprezentanțelor a dreptului la veto ar trebui să uh, se încheie, pentru că acest lucru duce la faptul că soldații italieni nu au dreptul de asociere și așa ceva trebuie abrogat. Ar trebui să ne gândim la un nou model, să răspundem provocării europene și angajamentului european și acest lucru ar trebui să uh, ducă la preluarea de mai multă răspundere la nivel individual. Vă mulțumesc! Thank you. Now the floor. Mulțumesc! Aveți acum cuvântul la discuții, puteți pune întrebări. domnule președinte. Consider că organizarea acestei audieri este foarte importantă, mai ales că această audiere permite Comisiei SEDE să intre în contact cu Euromil și cu asociațiile personalului militar. Și apoi, fiind vorba despre dreptul de asociere, avem astăzi uh, informații care ne permit să ne dăm seama în ce măsură poate Parlamentul European să contribuie la dezvoltarea totală a acestui drept uh, în Europa. Cum s-a spus deja, faptele arată că nu suntem deloc în contradicție cu eficiența activității militarilor. Harta pe care am văzut-o este foarte clară. Arată că există o discrepanță care sigur nu are cum să ne placă nici în calitate de europarlamentar, nici altfel. Nu putem să rămânem indiferenți. Noi ne-am exprimat de mai multe ori uh, pe această temă, iar astăzi ne confruntăm cu alte aspecte care ar trebui să fie interpretate atât pe plan juridic și apoi pe plan politic. Uniunea Europeană nu are competență în privința definirii modalităților de exercitare a dreptului de asociere în, a militarilor în statele membre. E de competența statelor membre și chestiunile uh, care s-au ridicat în trecut uh, apropo de această situație au primit același răspuns din partea noastră. Totuși, astăzi ne confruntăm cu un cadru juridic care s-a modificat într-o oarecare măsură. Ca urmare a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și a tratatului a sporit valoarea acestor drepturi față de trecut. Și toate acestea se combină cu Cartea, socială, Cartea Socială Europeană și Cartea Europeană a Drepturilor Omului. Dar aș vrea să mă, refer în primul, să mă refer în primul rând la Carta Drepturilor Fundamentale, pentru că uh, principiile prevăzute în această carte nu devin automat competențe legislative. Știm cu toții și cred că nimeni nu susține acest lucru și nimeni nu cere Parlamentului acest lucru. Totuși, cred că ar trebui să examinăm în ce măsură n-ar trebui să insistăm asupra coerenței dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene și legislația națională uh, referitor la dreptul de asociere. Bineînțeles, trebuie să ne gândim și la Convenția Organizației Internaționale a Muncii și, cum s-a spus pe bună dreptate, intersectând, aducând la oaltă aceste două temeiuri uh, juridice diferite, dar complementare, vom putea să evaluăm în ce măsură legislația națională definește în ce măsură se aplică uh, militarilor aceste prevederi sau în ce măsură li se refuză un drept, așa cum pare să fie cazul în unele state membre. N-am intrat, uh, nu, nu vreau să mă interferez în dezbaterea italiană, dar uh, reprezentarea militară uh, și asociațiile militare pot fi la baza acestui drept de asociere sau apoi să se adopte legislație care să consfințească dreptul de exprimare. În Italia, numai datorită permisiunii uh, superiorului, poți să-ți exprimi un punct de vedere ceea ce încalcă o serie de drepturi care decur din tratatul de la Lisabona și din Carta Drepturilor uh, Fundamentale. De exemplu, în cazul unei proceduri penale, dacă e vorba despre militari care au participat uh, la o organizație care nu este ca Euromil, dar au putut să participe la o reuniune de acest tip, ar putea să fie considerați pasibili de o pedapsă penală. Dincolo de cazul italian, cred că e foarte important să abordăm problema la nivel european, astfel încât să putem atrage atenția asupra unui fapt în ciuda competențelor clare ale legislației naționale, să existe un cadru de drept care să aibă bune practici și pe care să ne putem baza și care să poată juca un rol dublu. În primul rând, prin intermediul unei decizii sau unei rezoluții sau uh, prin intermediul unei colaborări cu colegii care se ocupă de aspectele de muncă, putem uh, să discutăm din nou problema compatibilității dintre legislația națională și anumite uh, prevederi din tratat și din Cartea Fundamentală a Drepturilor. Și mulțumită instrumentelor pe care le avem la dispoziție, putem solicita Comisiei, bineînțeles în limitele posibile, să ne susțină pentru că ne putea referi la problema bunelor practici. Iar astfel am putea să inițiem o dezbatere publică în toate statele, dezbatere utilă și în statele în care drepturile acestea nu sunt recunoscute, dar care poate să și întărească protecția celor care fac parte dintr-o asemenea organizație. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Și, în primul rând, aș vrea să vă spun că susțin tot ceea ce a spus aici domnul Gualtieri. Cred că toate acestea sunt niște idei pe care ar trebui să le abordăm aici, la acest nivel. Cred că prezentările au subliniat un aspect, și anume care este problema principală acum. Pe de o parte, constatarea că un militar rămâne un cetățean cu toate drepturile sale de cetățean, chiar dacă îmbracă o uniformă. Pe de altă parte, sunt considerații referitoare la această asociere și la modul în care aceasta ar putea influența lanțul de comandă, ceea ce nu există, de fapt. Considerații care se referă la faptul că nu se dorește să se întâmple un asemenea lucru. Se poate ca pentru un ministru al apărării sau un comandament, un stat major să fie mai confortabil dacă nu există niciun fel de structură organizată a militarilor care să aibă niște purtători de cuvânt și care să abordeze anumite probleme sigur că există o diferență dacă se plânge un singur militar referitor la dotarea sa din timpul intervențiilor sau dacă acest lucru este exprimat de o asociație puternică care să vorbească despre dotarea uh, slabă și aparatura proastă care expune militari în timpul intervențiilor la anumite pericole și riscuri. Și sigur că pentru un stat major sau pentru un ministru al apărării așa ceva poate să fie uh, neplăcut. Însă, din exemplele care au fost oferite, se observă că nu este vorba despre uh, limitarea reprezentativității, ci, din contră, se dorește uh, o forță militară mai puternică și o viață profesională reușită, astfel încât să servească cât mai bine statul. Iar dacă este vorba despre aspecte sociale, uh, respectiv compensarea orelor suplimentare sau uh, modul în care pot fi reglementate mai bine perioadele de concediu sau concilierea între viața profesională și cea personală, sigur că acestea sunt aspecte care trebuie reglementate și cred că sunt bine este binevenită intervenția prin intermediul asociațiilor, astfel încât lucrurile să se reglementeze în mod corespunzător. Și da, poate că în Italia lucrurile o vor lua de la capăt, pentru că acum este și acolo un guvern nou și poate că se poate aborda din nou această idee și în acest nou context să se renunțe la niște obiceiuri vechi. Sau poate că se vor lua în serios aceste lucruri pentru că se va înțelege mai bine care sunt uh, avantajele care au legătură cu o asemenea asociere. Ministrul Apărării a fost uh, abordat de către un reprezentant uh, al unei asemenea asociații care avea și formularul de afiliere la sine. Deci, aceste asociații sunt susținute de către șefii de companie de la nivel local, pentru că și ei știu că este mai bine dacă interesele personale sunt reprezentate în mod colectiv, decât să existe plângeri individuale. Eu am rămas uh, membru în forțele armate uh, din convingere, însă cu siguranță că există o diferență dacă sunt uh, persoana de încredere de la nivel local, pentru că există posibilitatea de a avea o persoană de contact uh, cu care să poți discuta despre grijile și nevoile tale. Și acest lucru ajută la nivel individual, însă nu ajută la înlăturarea problemelor în mod corespunzător când am aflat că în Italia se merge în continuare cu această abordare foarte tradiționalistă, am fost cu adevărat surprins. Pentru că aș fi crezut că așa se întâmplă mai degrabă în alte țări decât în Italia. Și de aceea am fost în favoarea organizării acestei audieri pentru ca, la nivel european, să se ofere sprijin uh, Italiei și prin intermediul colegului de la Euromil, care a avut astfel posibilitatea de a face publică activitatea sa și sper că în acest fel am inițiat un proces concret de discuție, o dezbatere care să aibă și rezultate concrete. Și poate că această dezbatere poate fi dusă acum mai bine cu un nou ministru, pentru că și contextul este nou. Poate dumneavoastră, domnule Gertz, puteți discuta cu inspectorul uh, general german și să îi recomandați să vorbească și cu colegul său din Italia cu proxima ocazie pentru a-i uh, prezenta situația așa cum se prezintă ea în Germania pentru a-i explica poate că o asemenea asociație a forțelor armate de fapt reprezintă interesele, interese care sunt reprezentate mai bine și către exterior în mod colectiv. Același lucru este valabil în orice domeniu. Pentru că dacă este vorba despre o reprezentare colectivă în fața unui ministru de finanțe, ministru pentru transporturi sau alt ministru, uh, ministrul apărării vorbește altfel cu toți acești miniștri dacă se raportează și la o asociație a forțelor armate care i-a transmis o informație. Deci cuvântul său va avea o altă greutate. Și poate ar fi bine să le facem cunoscut acest fapt și colegilor italieni pe care trebuie să îi sprijinim, fie prin intermediul căii politice, fie prin intermediul uh, organizațiilor și asociațiilor, pentru că este foarte bine să existe și în Italia o asemenea asociație a forțelor armate. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Domnul Angurakis. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc uh, domnilor care ne-au făcut uh, prezentări cu informații foarte interesante cu privire la situația uh, din diversele țări. Dar aș dori și eu să exprim câteva idei mă rog, care, cu care nu toată lumea s-ar putea să fie de acord dar cred că este totuși util ca să, să discutăm uh, despre ele. Categoric uh, uh, sunt de acord cu ideea că militarii sunt cetățeni și trebuie să beneficieze de, beneficieze de aceleași drepturi de care beneficiază toți cetățenii. E adevărat însă că nu așa s-a întâmplat în trecut și indiferent câte astfel de asociații avem acum, așa, nu s-a întâmplat așa întotdeauna. Și asta pentru că militarii și militarilor și armatelor nu li se poate permite așa pur și simplu să-și uh, exprime punctul de vedere în public și în uh, mass media. Uh, acest lucru trebuie să se placeze într-un uh, cadru anume. Apoi, uh, în general, există o tendință în Uniunea Europeană, atunci când vorbim despre drepturile lucrătorilor, să nu, eu știu, intrăm imediat în, imalia, în imaginea acea generală a uh, organizațiilor, așa cum avem acum în Grecia, de exemplu, această Uh, încercare de a desfința întru totul uh, contractele colective de muncă. Mm, deci cred că răspunderea este aici uriașă. Dar dacă drepturile au fost uh, contestate, subminate, drepturile cetățenilor și drepturile militarilor, la fel ca și alte drepturi care sunt amenințate, și dacă ne uităm la drepturile pe care le au reprezentanții uh, sindicali, nu trebuie să uităm și trecutul. Pentru că uh, în trecut uh, era singurul rol al armatelor era acela de a proteja integritatea teritoriului și nu aveau un rol de a asigura securitatea internă în, în cadrul frontierelor naționale. Și mă, nu mă gândesc mai la Germania, mă gândesc la Italia, Grecia, Spania. Deci iată că, în, într-o oarecare măsură, rolul militarilor s-a schimbat. În Kosovo, de exemplu, sau în alte locuri unde se desfășoară uh, diverse operațiuni este și posibil ca militarii, să spunem, forțele armate să nu aibă o părere, să nu aibă un anumit punct de vedere. Eu, nu mai, practic, nu mai există evenimente uh, internaționale fără niciun fel de intervenție a militarilor, fie pentru a reprima tulburările, uh, dezordinea publică. În Grecia, de curând, de exemplu, Eh, am traversat o perioadă de antrenament al, eh, pentru a conduce mm, acțiuni represive în anumite situații. Deci, este vorba eh, de cetățeni în uniformă. De exemplu, mm, domnule președinte, în ultimele zile Am avut o, această teribilă intervenție a NATO în uh, Pakistan, care a avut ca rezultat uh, nenumărate victime. Dar n-am auzit nimic din partea forțelor uh, armate. <coughs> Sigur, discuția noastră este foarte interesantă și eu sunt întru totul în favoarea acordării dreptului la asociere pentru militari. Dar trebuie să începem prin a discuta drepturile civile ale militarilor, deoarece se știe foarte bine că fiecare are o părere, există întotdeauna mai multe posibilități. Și sunt de acord că activitățile uh, sindicale nu reprezintă neapărat o repunere sub semnul întrebării a funcțiilor uh, conducerii. Dar mă gândesc, de exemplu, la Wikileaks, nu? Um, totuși, niște informații s-au, uh, strecurat sau și situația în Uniunea Europeană nu este una anodină pentru că există legătura cu NATO, în care toate aceste armate sunt uh, integrate. Deci, iată un aspect care uh, este uh, important. Așadar, dacă avem operațiuni interne și externe, în uh, diversele țări, constatăm, de exemplu, că în Grecia am, am avut uh, un fel de încercare de repunere Uh, pe picioare mm, a uh, unor uh, militari. Mulțumesc. Și acum intervenienții noștri începem cu domnul Jacob. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru toate comentariile pe care le-ați făcut. O să încerc să mm, răspund pe scurt. Cred că, într-adevăr, s-a făcut un comentariu foarte bun și anume că atunci când militarii se organizează în asociații profesionale ale militarilor sau în sindicate, atunci ei acceptă, de fapt, fără niciun fel de problemă, că există restrângeri și limitări ale drepturilor lor. Deci nu o să găsiți nici o, sindicat sau o asociație militară în, în Europa de exemplu, ca, care se ceară, de exemplu, dreptul la grevă. Și avem în Europa, în, există câteva țări în care există pentru militari dreptul la grevă, dar nu a fost niciodată folosit. Mai mult de o demonstrație nu am avut niciodată. Niciodată nu a existat o grevă a personalului militar. Așadar, ă, acești ă, militari ă, sunt într totul de acord cu ideea că, din punct de vedere operațional, guvernele, ministrii apărării, personalul de conducere din apărare sunt cei care decid. Dar există o diferență între a face comentarii cu privire la executarea unor serii de operațiuni și operațiunea ca atare. Așadar, dacă se ia decizia de a se merge uh, undeva, și această decizie a fost luată de către guvern, atunci, fără niciun fel de problemă, militarii vor executa această uh, operațiune. Dacă însă spunem că uh, militarii trebuie să aibă cel puțin dreptul de a fi informați, deci și de a informa conducerea uh, lor uh, pe uh, Ministerul Apărării despre anumite lucruri care pot să nu meargă bine în timpul operațiunilor cu privire la condițiile de lucru și de cazare, de bunăstare medicale și așa mai departe. Cred că domnul Galo a spus că că pentru uh, Ministerul Apărării și pentru uh, staful superior nu este cazul să participe în astfel de asociații. Dar E adevărat, dar am uh, experiența de a lucra cu țări unde se lucrează nu numai în avantajul militarului ca individ. Și exemplul este uh, sindicatul, uh, de exemplu, din Belgia, din uh, Olanda, care de multe ori colaborează împreună cu șefii din apărare pentru a asigura bunăstarea și în avantajul forțelor armate. Sigur, că întotdeauna va exista un uh, moment în care uh, lumea gândește uh, diferit și are păreri diferite. La fel se întâmplă întotdeauna și la nivel intern și extern, dar întotdeauna acești oameni discută între ei. Din experiența mea am văzut că asociații și sindicate militare puternice sunt în avantajul nu numai al militarului ca individ, ci în avantajul forțelor armate în uh, general. Sigur, și nu e vorba numai de dreptul la asociare, există foarte multe drepturi care pot fi discutate, dar asta nu fac obiectul discuțiilor noastre de astăzi. Dreptul la informare, la liberă exprimare, reprezentare prin și mediere, dreptul de a avea un ombudsman. Deci putem să discutăm altă dată pe aceste teme. Cred însă că uh, Momentul este mai mult decât uh, potrivit pentru a deschide aceste discuții. Au avut discuții și în, și în cadrul uh, uh, Parlamentului European cu privire la sincronizarea forțelor armate din Europa. Vorbim din ce în ce mai multe despre integrarea forțelor armate europene. Forțele armate reprezintă un lucru, să spunem, și un rezultat pozitiv ale Uh, crizei economice și financiare este acela că obligă forțele armate să lucreze din ce în ce mai mult și mai bine împreună. Dar cum putem să le explicăm uh, oamenilor că dacă e să se întâmple așa, să lucreze împreună, să meargă împreună la misiuni sau la aeroportul din Kabul, E vorba de 35 de, de, de națiuni care sunt reprezentate de militari acolo. Cum poți să le explici oamenilor că au aceleași îndatoriri, că, că reprezintă diverse, aceleași instituții, să zicem NATO, sau, dar drepturile lor sunt uh, complet diferite. Iată un lucru pe care nu poți să îl explici militarilor. Prin urmare, suntem întru totul uh, dornici și o să aplaudăm orice fel de inițiativă care va veni în acest sens din partea Parlamentului. Și, dar uneori și uh, putem să încercăm să-i convingem pe general, pe ministrii apărării, uh, se întâmplă uneori după ce au ieșit la pensie, îi convingem de drepturi la asociere și chiar încep să scrie bucărți despre treaba asta. Dar, în primul rând, trebuie să ne convingem parlamentele naționale, deoarece acolo uh, se face legea. Așadar, trebuie să-i convingem pe parlamentari. Și mă gândesc la Spania. Uh, nu Eh, vreau să spun că noi suntem cei care am adus dreptul la asociere în Spania, dar vreau să vă spun că am fost acolo de mai multe ori, am vizitat Parlamentul, am discutat cu toate formațiunile politice din Parlament, eh, uneori eh, cu aceeași partid politic de mai multe ori pe parcursul zilei, pentru că oamenii aveau un progres și iată însă că a, succesul a fost atins. Militarii spanioli au acum dreptul la asociere. Această conlucrare, așadar, este în avantajul militarilor și al guvernelor. Și avem un exemplu foarte bun din uh, Polonia, care a copiat uh, o, unele părți din legislație pe care germanii l au adus în discuția Parlamentului lor uh, și uh, s-au dus în, uh, apoi în uh, în Polonia, au prezentat Parlamentului polonez și iată că acum polonezii s-au uh, inspirat. Un exemplu foarte bun care demonstrează că putem într-adevăr să lucrăm împreună. Uh, nu o să revin de fiecare dată însă la cazul Italiei. Uh, e păcat că mm, e un exemplu, Italia este un exemplu negativ, dar noul ministru al apărării nu știu dacă Uh, dacă, dacă va fi dispus să asculte punctul nostru de vedere, dar trebuie să încercăm pentru că oamenii se schimbă și se schimbă uneori când își schimbă și funcția. Așadar, uh, de multe ori când uh, întrebăm un șef din apărare sau pe ministrul apărării, pentru, uh, pentru că vreau să vă spun că și uh, ei sunt uh, membri ai asociațiilor. Dar problema este să îi convingem să, încearc, să încerce să-i, convinge pe, să-i convingă pe colegilor. Pentru că de multe ori ajungem la această limită, spunem că forțele armate E o chestie care se discută la nivel intern, e lege internă, nu vrem să intervenim în această discuție internă. Am mai uh, încercat să spunem și cu colegii portughezi, dar am văzut că, iată, că și acolo, după mai mulți ani, am uh, reușit. Deci, uh, în mod normal, militarii au sarcini foarte concrete și foarte precise și uh, dacă există această discuție, dacă pot fi acordate toate drepturile militarilor. Dar, repet, militarii vor accepta limitări ale drepturilor lor, pentru că ei știu foarte bine că se află într-o situație anume, că nu lucrează la poștă sau uh, habar n-am oriunde. Majoritatea militarilor au intrat în armată pentru că au vrut să fie militari și au vrut uh, să-și exercite aceste uh, îndatorii. Dar, înainte de a fi de acord cu limitările, trebuie să poți să discuți. Trebuie să știi cu cine, uh, să, cu cine să discuți, pentru că altfel nu vei găsi o soluție la nivel național. Și, în fine, domnule președinte, dacă nu avem, dacă nu există asociații, te afli în uh, situația pe care am avut-o Uh, când nu aveam uh, asociații militare pentru a-i apăra pe, pe, pe militari. Dar trebuie să aruncăm aici, să spunem, o privire mai amplă. Am menționat-o, deși nu are legătură cu subiectul. Un raport din partea celor care au fost în Sardinia pentru a e, uh, vizita o zonă unde se testează armata, muniți, e, ar, scuzați, armele Uh, muniția. Nimeni nu este acolo pentru a susține uh, pe militar și de a le proteja uh, interesele. Pentru că și, și asta este o consecință. Deci ei se află acolo și încearcă să-și asigure o uh, protecție uh, individuală uh, de către ei înșiși, de către părinții uh, militarilor care au uh, Uh, suferit în urma acestor uh, condiții. Așadar, trebuie să colaborăm uh, cu guvernul și cu instituțiile pentru a promova militarul și instituția forțelor armate ca atare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Voi comenta pe scurt cele spuse domnul Angurakis. Cred că există o diferență între practicarea dreptului la asociere pe de-o parte și activitățile orientate către partidele politice, pe de altă parte. Noi am vorbit despre dreptul de asociere, ceea ce include exprimarea condițiilor, părerilor referitoare la condițiilor, condițiile de muncă, nu cele de natură politică. În Germania, militarii au dreptul să fie membri unui partid politic, dar nu au dreptul să pornească discuții politice în garnizoană. Pot să fac acest lucru în timpul liber, pot să-l facă oriunde, dar nu atâta vreme cât, sunt, cât conduc soldații aflați în uh, exercitarea datoriei. Și vreau să mă refer și la cele spuse de domnul Galer. Firește, ministrul apărării și statul major și asociațiile și sindicatele nu au întotdeauna aceleași puncte de vedere. Fiecare dintre ele are un rol și rolul asociațiilor sau al sindicatelor este să ceară mai mult decât le acordă statul major sau Ministerul Apărării. Dar, așa cum spunea domnul Galler, ministrul, Ministerul uh, Apărării este susținut de asociații în Germania de exemplu, în ceea ce privește bugetul apărării, dezbaterea politică pe marginea bugetului apărării. Ați dat un exemplu referitor la dotările în acțiuni ca cele desfășurate în Afganistan. De foarte multe ori, în Germania, parlamentarii din Parlamentul German și asociațiile acestea au reușit să rezolve problemele chiar uh, în ciuda voinței administrației uh, militare, iar uh, soldații au fost foarte fericiți. Cu alte cuvinte, ar trebui ca transparența să devină un instrument foarte important pentru colegii din Italia spun acest lucru. Nu trebuie să ne temem de existența unei, unui sindicat sau unei asociații a militarilor foarte bine organizată și foarte bine structurată. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Sunt uh, de acord uh, cu cele spuse de ceilalți doi colegi care au intervenit. Aș dori să pun o întrebare precisă. Aș dori să înțeleg mai bine care sunt diferențele la nivel juridic, la nivelul dreptului, dintre sistemul reprezentării militare și modelul german. Reprezentarea în Italia și modelul german. Am explicat acest lucru, însă ă, aș dori să fiți mai precis. Sistemul de reprezentare este prevăzut în structura noastră. Este vorba despre un sistem care se bazează pe alegeri. Putem să discutăm despre faptul că uh, aceste organe interne pot să fie democratice sau nu, putem să vorbim despre proporționalitate, dar ele există. În toate consiliile acestea, de la bază până în vârf, există uh, uh, funcționează caracterul paritar nu funcționează numai proporționalitatea, așa pur și simplu, în forțele armate italiene. Majoritatea cadrelor permanente sau a personalului adică ofițerii, subofițerii, iar sistemul este paritar pentru ofițeri și subofițeri. Este adevărat că sistemul nostru de reprezentare a fost recunoscut pentru că avem această putere de concertare, dar este vorba de puteri de concertare între doi subiecti de drept, adică dintre care unul spune eu sunt cel care hotărăsc. Și am văzut de foarte multe ori aceste documente uh, de concertare care trebuia să ducă la un decret uh, din care se rezultă că se ține seama de uh, negocieri și a fost semnat de șeful statului major și de șeful personalului și știm foarte bine ce înseamnă acest lucru. Adică legătura cu statul major și cu guvernul. Am reușit să facem acest lucru în ultimul timp și cred că uh, sunt chestiuni care ar trebui să pună pe gânduri multă lume regulile jocului sunt stabilite prin lege. Uh, legea presupune o alegeri statutare odată la trei ani uh, și nimeni nu se poate opune, nimeni nu poate să închidă gura unei persoane alese în felul acesta. Pentru a demonstra că puterea guvernului în ceea ce privește apărarea ar fi un eșec sau ar fi discutabilă. Mă refer la intervenția guvernului care ar necesita, de exemplu, să reactivăm un general de la carabinier care era în retragere ca el să fie președintele acestei asociații. Ar putea fi rechemat din retragere pentru motive de serviciu și nu pentru motive de reprezentare, pentru că, de fapt, un supleant al lui ar trebui să-l înlocuiască. Și lucrul, func- lucrurile funcționează în felul acesta când e vorba de acest mandat de reprezentare. Libertățile pot să însemne ceea ce au spus și colegii mei. Cred că spațiul acesta al reprezentării care a fost acordat sindicatelor sau uh, asociațiilor nu este un pericol și nicio amenințare pentru nimeni. Evident, nu este o amenințare pentru relațiile ierarhice și nici pentru funcționarea sistemului. Legislația în ceea ce privește relațiile interne dintre diversele categorii ale forțelor militare nu este atins de relațiile sindicale. Sindicalizarea sau apartenența la o asociație arată că vrei să participi util, adică uh, util în a-i face pe lucrători uh, să înțeleagă că misiunile instituțiilor sunt misiunile lor, de fapt. Cred că avem o mare întârziere. O întârziere pe această uh, navă a sindicalismului, sindicalizarea publică a demonstrat de foarte multe ori că poate fi o instituție sta, stabilă, așa încât nu văd care ar putea fi rezistența în Italia. Știu foarte bine care este de fapt rezistența în Italia, pentru că mă ocup de ea de multă vreme. Uh, generalii noștri, structura noastră ierarhică, doresc mai presus uh, decât orice să fie la comandă. Atitudinea aceasta ideologică Cred că e ultima de pe planeta noastră dacă ne gândim la aprobarea legii privind principiul acesta. Mai mulți foști uh, generali ai statului major uh, i-au scris domnului Sandro Fertini, fostului președinte al Republicii Italiene, domnului Sandro Bertini și i-au cerut să nu promulge legea privind principiile. Uh, e vorba de 1978. Lumea s-a schimbat, dar rezistența este aceeași în rândul forțelor militare. Deci, uh, eu sunt primul care sunt convins că disciplină, că trebuie reguli, că trebuie să existe limite acordate acestui drept, pentru că armata este o structură specială, însă, în măsura posibilului, uh, nu se pune problema să nu se recunoască acest drept. Așa spune Carta Drepturilor Fundamentale, așa spune Convenția Organizației Internaționale a Mungii, apropo de nevoile militarilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș dori acum să le mulțumesc celor trei uh, musafiri pentru informațiile pe care ni le-au dat în discuțiile de astăzi și sperăm că veți reveni la noi pe marginea altor subiecte sau pe marginea altor subiecte. O să facem o pauză de 5 minute până la următoarea sesiune. Mulțumesc! Bien, chers collègues. Bun, stimați colegi, să reluăm uh, activitatea cu o temă foarte la modă, adică o temă pe care o vom ilustra aici. Îi urez bun venit domnului general major Bot și domnului colonel Gardier, al Comandatului European pentru Transport eh, Aerian, EATC, eh, localizat la Eindhoven, foarte aproape de aici. Ceea ce mi se pare foarte interesant în această structură eh, este faptul în care, într-o bună limbă română, pooling and sharing apare pe toate rapoartele subcomisiei redactate de domnul vicepreședinte Lizec, uh, raport care va fi votat la Strasburg luna viitoare. Experiența aceasta ni se pare deosebit de interesantă, pentru că suntem foarte atenți la ce ne veți spune. Acest uh, comandament a apărut acum vreun an și să vedem ce învățăminte trageți din uh, acest comandament, ce structuri au fost create, care sunt, după părerea dumneavoastră, învățămintele care pot fi transpuse în alte domenii ale transportului aerian, care sunt utilizările concrete ale acestui comandament. Sunt o serie de întrebări pe care dorim să vi le adresăm. Este o structură puțin cunoscută uh, marelui public, dar cred că încă o dată în cont de uh, constrângerile bugetare, funcționale și organizaționale care apasă asupra forțelor armate din Europa, este evident că acest comandament va trezi foarte multă curiozitate și foarte mult interes. Uh, în primul rând, uh, la nivelul comisiei noastre, domnule general, aveți cuvântul. Uh, uh, Domnule președinte, doamnelor și domnilor, în primul rând uh, aș dori să exprim aprecierea mea pentru șansa pe care am primit-o de a vă vorbi la această oră târzie de după masă. Mulțumesc pentru cuvintele amabile, introductive pe care le-ați rostit. Și aș vrea să spun câteva cuvinte referitoare la uh, devenirea mea. Eu nu vin din uh, domeniul transporturilor aeriene, ci um, tatăl meu a fost uh, pilot, iar uh, 39 de ani uh, am lucrat în uh, forțele aeriene, uh, am lucrat la Academia de Profil, am fost purtător de cuvânt uh, al uh, comandamentului nostru. Și ultima poziție pe care am ocupat-o a fost aceea de responsabil pentru forțele aeriene din Afganistan. De un an de zile sunt comandantul Comandamentului European de Transport Aerian. Iată, deci, un exemplu uh, pe care vi-l pot prezenta referitor la pooling and sharing punere în comun și partajare. Sunt uh, aspecte pe care doresc să le discutăm și aș vrea să discutăm de asemenea despre motivele pentru care acest model este atât de încununat de succes. Ceea ce doresc să vă spun este că există o unicitate clară în ceea ce privește uh, aviația europeană și din perspectiva mea este vorba despre a susține uh, regimul politic și militar trebuie să existe susținerea din ambele părți și din punctul meu de vedere, dacă dorim să avem succes cu modelul de pooling și sharing și inițiativele din uh, domeniu, trebuie să oferim tuturor uh, această funcție a eficienței. Trebuie să oferim dovada că organizația și structura este în același timp eficace. Acest lucru poate fi exprimat în mai multe feluri. Resursele sunt de asemenea importante, însă ceea ce se câștigă în eficiență trebuie reinvestit în uh, formarea personalului pentru ca uh, funcționalitatea să devină mai bună, mai ales în domeniile cele mai interesante și mai provocatoare. Deci, vorbeam despre nivelul politic și partea politică care este la fel de importantă. Atunci când sunt susținute inițiative care se doresc a fi de succes. Există tot felul de soluții, dar din perspectivă generală, dacă este să vă uitați la schimbarea structurii în și comandamentul pentru transport aerian, reprezintă aceste modificări structurale ale organizației care sunt uh, parte a uh, EATC. Deci dacă doriți să obțineți rezultate pozitive, atunci trebuie să vă oferiți suficient timp. Trebuie să aveți suficient timp și voința de a reuși să rezistați în timp. Aș vrea să Vă prezint aceste lucruri pentru că știu că toată lumea în prezent este sub presiunea timpului și dorește cu rapiditate să ofere rezultate. Dacă este să urmărim uh, timpul care, pe care și l-a alocat comandamentul pentru transport aerian european, pentru restructurarea sa, Iată, din, uh, de la sfârșitul anilor 1990 a început totul, atunci a, s-a născut un nou concept strategic, am încercat să economisim niște bani după căderea uh, zidului și au fost două națiuni care au spus că deci, Germania și Franța, care au spus că sunt dispuse să pună în comun capacitățile lor în domeniul transportului aerian. Dar nu numai asta. În final, au fost dispuse să cedeze anumite părți și vă voi arăta ce înțeleg prin asta părți din suveranitatea lor din acest domeniu. Deci au cedat anumite părți pentru a câștiga mai mult și în felul acesta se trece prin toate aspectele pe care le-ați prezentat. Avem aceste inițiative de pooling și sharing pe care uh, le putem uh, vedea cu toții și Comandamentul de Transport uh, Aerian European s-a conturat tot mai bine. Resursele au fost în scădere, însă în același timp important a fost ca nivelul de ambiție să rămână constant uh, conducătorii politici uh, au rămas la fel de implicați pentru a se uh, obține capacitățile dorite. Apoi avem, în mod evident, și doresc să subliniez acest lucru pentru că nu este un uh, lucru nou, avem uh, o presiune din partea Statelor Unite. Uh, fostul uh, ministru al apărării, domnul Gates, uh, a avut inițiative foarte bune în acest domeniu. Deci sunt foarte multe domenii uh, în care aceste inițiative pot funcționa și transportul aerian european este unul dintre ele, este un exemplu foarte bun. Se poate discuta despre resurse în situații speciale. Deci pooling and sharing poate fi o inițiativă de succes. Comandamentul transportului aerian european acoperă două direcții. Pe de o parte, oferă sprijin uh, la construcția de capacități. Vorbim aici despre punerea în comun, despre pooling, adică uh, resursele uh, sunt puse în comun și vă voi arăta care sunt resursele pe care le am eu sub control, cât de multe sunt ele, toate acestea ajung într-un singur coș care este controlat de un comandament bine definit, o structură de control. În felul acesta se obțin sinergii suplimentare și se poate îmbunătăți eficiența și, după cum am spus, și eficacitatea. Deci aceasta este partea de punere în comun. Și apoi, când împărtășim, când partajăm capacitățile, uh, națiunile nu cumpără capacități, cum se întâmplă în uh, anumite zone strategice, cel puțin în zona evacuării. De exemplu, au venit resurse din partea Franței, Belgiei, către Olanda pentru a oferi capacități uh, sub formă de partajare a acestora. Nu a fost nevoie de o externalizare, pentru că nu exista un contract de acest fel și nici nu a fost nevoie de cumpărarea de platforme scumpe. În ceea ce privește transportul militar aerian, aceasta este calea cea mai scumpă de transport al bunurilor militare. Trebuie spus acest lucru și vreau să subliniez asta. Niciodată nu suntem în poziția de a economisi bani prin această metodă și acesta uh, ține de un nivel de ambiție și de voință politică pentru că există anumite zone în care se dorește implicare și în care există anumite capacități militare. Deci, atunci când vorbim despre eficacitate și eficiență, vorbim despre un, o reducere a resurselor și despre câștiguri reinvestite astfel încât să sporească eficiența. Zburăm în uh, zone în care statele doresc să se susțină anumite operațiuni. Însă aceste valori nu sunt controlate de noi. Acest lucru se va întâmpla sub conducerea NATO, Uniunii Europene sau de la nivel național. Deci trebuie înțeles acest lucru. În fine, doamnelor și domnilor, nu este este vorba despre ceva ce în calitate de națiune trebuie să cedăm. Sigur că cel mai dificil lucru este să cedezi puțină suveranitate și, în final, cred că am uh, reușit să obținem un concept foarte inteligent și vă voi arăta care este acest concept al uh, EATC. Și anume o abordare inteligentă prin care uh, națiunile își păstrează um, aceste capacități, dar câștigă în eficiență și eficacitate. După cum puteți observa, vorbim aici despre conceptul EATC, care a fost uh, creat după Am vorbit despre 1999 când am început cu colaborarea, inițiativa germano-franceză, însă acesta nu a fost Big Bang-ul, ci acest lucru s-a întâmplat în 2010, odată cu crearea comandamentului de transport aerian european. Au existat niște structuri intermediare, o serviciu de coordonare a transportului aerian uh, cu sediul la Anhoven și s-a investit încredere în ceea ce pot face structurile militare atunci când coordonează anumite aspecte. Transportul aerian este ceva ce, uh, un domeniu în care și în istorie națiunile au colaborat foarte bine. De aceea această inițiativă de pooling și sharing a putut să funcționeze, pentru că este o partajare a istoriilor, a unor valori, a unui anumit tip de cultură care este împărtășită. Și doresc să subliniez acest lucru. Pe de altă parte, noi am uh, operat împreună, am cedat anumit control operațional, pentru că știm că, în termeni militari, acesta este un mod de a conduce operațiunile cât mai uh, țintit, cât mai bine organizat. Și este bine să existe o singură structură centralizată de control și modalități de executare descentralizate. Aceasta este o idee care se aplică și domeniului transporturilor aerian militar. Pe de altă parte, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră faptul că în transportul aerian vorbim în special despre culturi definite de colaborare. Francezii cu germanii lucrează, colaborează împreună de ani de zile în zone de catastrofă, în Africa, în sprijinul victimelor și zonelor afectate de tsunami. Deci este o întreagă istorie de colaborare în spate. În ceea ce privește uh, aceste, această istorie a deficiențelor în domeniul uh, standardizării, ar ca concept, al conceptelor, al armonizării. Dacă să, dacă un pilot belgian dorește să zboare uh, anumite nave franceze în spațiul altei țări, trebuie să ne asigurăm că se poate acest lucru. Deci se poate întâlni o situație în care comandantul intervine și uh, stabilește cine poate să zboare și cine nu. Au existat situații în care a trebuit să mă întorc uh, la bază pentru că încărcătura fusese încărcată altfel decât uh, în modalitatea în care se încărca în Germania. Uh, deci, atunci când vorbim despre certificarea IATA și nivelurile de clasificare, este o chestiune de definire clară a regulamentelor și a regulilor și de tehnici și proceduri armonizate. Deci, la EATC, națiunile au uh, stabilit să se integreze toate uh, responsabilitățile naționale relevante, inclusiv operațiunile de uh, control și de procedură. Și, de asemenea, s-au definit nivelurile de planificare, de conceptualizare uh, națiunile au spus că doresc să cedeze un anumit nivel de autoritate pentru această comandă unică în domeniul transportului aerian. Și în final este vorba despre minimalizarea amprentelor, de devenirea uh, și sporirea eficienței și eficacității, folosindu-ne de resursele existente. După cum am spus, dacă dorim să obținem rezultate, trebuie să avem un uh, model, un concept uh, cât mai inteligent. Acest lucru s-a întâmplat, a durat doi ani de zile după un mandat clar a patru state, deci s-a început lucrul în 2006 și uh, după patru după trei ani, cele patru națiuni implicate, Franța, Germania, la început, au reușit să sprijine acest concept așa cum a fost el redactat și structurat aici. După cum puteți vedea, acești piloni sunt interdependenți, iar uh, motorul uh, care le uh, ține în viață este cedarea de suveranitate, pentru că în final statele păstrează abilitatea de a își proteja propriile valori din punctul meu de vedere, acesta este un pas important referitor la modul în care statele uh, sunt convinse să cedeze anumite părți din suveranitate. Statele pot decide câte valori, uh, câte autoritate cedează, dar păstrează o oarecare, uh, una oarecare control. Dacă aveți încredere Important este încrederea în sistem și în colaborarea cu anumite state, pentru că dacă sistemul funcționează, ele nu vor dori înapoi acest tip de autoritate. Pe de altă parte, din perspectivă funcțională, statele au decis să uh, subdivizeze această zonă de autoritate în 28 de subunități, deci sub în 28 de niveluri de autoritate. Uh, deci, practic, noi avem uh, autoritatea asupra tuturor acestor uh, subdomenii. Și în, deci noi definim practic ceea ce vom uh, ceea ce va face, uh, de exemplu, flota germană sau flota dintr-un alt stat. Pentru că noi suntem cei care conducem formarea, participarea la exerciții și de asemenea acțiunile celorlalte state care au cedat din autoritate. Eu sunt cel care trebuie să fac acest lucru pentru german. Deci este un design inteligent de a nu porni de la cel mai mic numitor comun, însă de a controla întregul motor care alimentează uh, transportul aerian european. Abordarea este cea a celor mai bune practici, pentru că pot integra perspectiva franceză în uh, cerințele uh, altor modele. Pot combina modelul belgian cu cel uh, olandez. Iată, acesta este un slide uh, dedicat dumneavoastră. Este vorba despre încredere, despre implicare. După cum puteți vedea, uh, majoritatea uh, forțelor aeriene sunt incluse aici. și se arată clar că este un model uh, și o voință națională de a ceda autoritate, pentru că acest lucru este necesar uh, pentru mesiunile speciale. Este un anumit nivel de ambiție care există. Există departamente uh, transatlantice care trebuie sprijinite, există uh, un anumit control operațional pe care nu îl solicităm. Deci Franța păstrează autoritatea în ceea ce privește anumite zone, anumite departamente, mai multe decât Germania. După cum puteți vedea, sunt anumite zone care sunt sub controlul nostru și altele nu. Altele rămân sub controlul comandamentului NATO. Și apoi există și uh, departamente controlate de Uniunea Europeană sau de statele membre. Acestea, deci, nu cedează autoritatea. Domnule președinte, cred că vestea cea bună este că, în acest uh, context, pentru că avem uh, cifre în scădere și în aceste domenii și veți putea observa că germanii uh, și-au uh, redus uh, numărul de avioane din flota lor, același lucru au făcut-o și celelalte state, deci uh, s-a început cu o revizuire a flotei de uh, avioane și trebuie să vedem cum putem să ne adaptăm la noile capacități și dacă vom reuși să, să sporim eficacitatea cu uh, noul context. Dacă este să vorbim despre realizări, Domnilor și domnilor, domnule președinte, am uh, obținut uh, multe, am realizat multe modificări în toți acești ani care reprezintă succese și care uh, au fost susținute de către Agenția Europeană pentru Apărare. Aceasta este o colaborare foarte bună. Noi nu suntem un comandament care lucrează în paralel cu uh, celelalte instituții, cu celelalte organizații din Europa. Noi avem o colaborare uh, uh, apropiată cu Agenția Europeană pentru Apărare. Am dezvoltat de asemenea o legătură bună cu flota mm, europeană de transport aerian și de asemenea cu celelalte aerogrupuri și într-adevăr putem beneficia uh, reciproc de situațiile benefice. how the EATC did it. And we have uh, for the four nations a common diplomatic clearance, so you can... De asemenea, nivelul de zbor pentru personalul diplomatic și instrumentele de planificare militară în comun, toate acestea sunt instrumente uh, importante de care beneficiem. Nu, nu se mai... Uh, nu mai este necesară permisiune suplimentară, practic procedurile sunt armonizate. Există de asemenea și se face de, de asemenea și armonizarea regulamentului privind uh, personalul de serviciu. În uh, Congo avem uh, unități de transport aerian uh, mai mici care se confruntă cu anumite probleme. Uh, iar există și posibilitatea de a prelua bunuri transnaționale în anumite uh, avioane. Uh, deci, Până acum nu exista o imagine de ansamblu referitoare la resursele existente, pentru că numai anumite persoane erau, uh, aveau permisiunea de a realiza anumite acțiuni și altele nu. Acum există această armonizare a regulamentelor care este un uh, aspect foarte important pentru că armonizând uh, toate aceste aspecte avem cu toții numai de câștigat. De asemenea, uh, în ceea ce privește expertiza evacuării aeromedicale, și aici am avut de câștigat pentru că mm, legislația s-a armonizat. Suntem o parte interesată majoră și am colaborat bine cu Agenția Europeană pentru Apărare. Ceea ce am făcut a fost să, fa- să facem o planificare militară mai exactă. Să spunem, uh, să luăm exemplul uh, alegerilor din Congo a trebuit să evaluăm resursele pe care le avem și le putem pune la dispoziția uh, statelor um, implicate dacă ar fi fost necesară o evacuare de cetățeni europeni din zonele respective. Deci uh, am evaluat situația flotei noastre pentru a ști care sunt um, avioanele care pot interveni dacă există mandatul politic necesar. Aceasta este tabelul de performanță există. Aceasta este o poveste de succes. Pentru că nu vorbim aici despre o istorie de eșecuri și plângeri, ci în spatele acestui tavel se găsește o poveste de realizări, de acțiuni, de sprijin, lideri politici care au susținut comandamentul uh, european de transport aerian. După cum puteți vedea, noi uh, lucrăm transfrontalier, puteți vedea și care este uh, tabelul acestor misiuni de uh, refueling aerian. În 2010 am avut, ne-am gândit la um, numărul de ore de transport uh, internațional. Era vorba de 600 de ore atunci. Noi, uh, în calitate de germani, uh, ne-am suit în avionul de Colombo pentru a merge la o prezentare a Ministrului de Apărare a forțelor armate restructurate. Și am uh, transportat și alți miniștri uh, către această prezentare. S-a putut face acest lucru pentru că uh, am putut colabora în baza acestor operațiuni. Aceasta este povestea noastră de succes și trebuie să existe, după cum spuneam, încredere care stă la baza acțiunilor noastre. Dacă este să trecem prin aceste slide-uri, uh, iată, acestea sunt avantajele uh, de care beneficiem. Nu trebuie să prezint fiecare slide în detaliu, însă dacă lucrăm uh, din greu putem uh, să unificăm acest sistem de protecție a zborurilor. Am început cu evacuările de non-combat și evacuare, am început cu controlul acestui tip de operațiuni. Am uh, reușit să schimbăm rapid uh, punctele slabe. Uh, am intervenit din nord în sud uh, pentru a sprijini forțele navale și ne-am îmbunătățit calitatea operațiunilor. De asemenea, timpul de intervenție a fost îmbunătățit și după cum spuneam, este o poveste de succes. Am primit uh, scrisori uh, pozitive uh, care prezentau un feedback uh, pozitiv referitor la operațiunile noastre. Uh, ceea ce s-a întâmplat cu forțele armate franceze, uh, da, există feedback din toate părțile implicate. În final, Acestea sunt ultimele trei slide-uri pe care doresc să vi le împărtășesc. Din punctul meu de vedere, Comandamentul de Transport Aerian European poate fi tratat ca un exemplu, un exemplu de bune practici pentru politica de securitate și apărare uh, din Europa. Sinergiile uh, pot exista și, de asemenea, pot exista avantaje uh, care trebuie să fie reinvestite, pentru că numai astfel se sporește eficiența. Echipele noastre sunt formate astfel încât să poată zbura oriunde. Uh, costurile cu personalul au fost reduse. Nu mă întrebați care sunt economiile pe care le facem în fiecare stat, însă credeți-mă că în fiecare regiune, în fiecare zonă reușim să economisim. Am uh, lucrat și cu externalizări. Uh, însă și acest tip de acțiune a fost redusă, astfel încât să uh, obținem cât mai multe economii. Importantă este și logistica și pe viitor, uh, prin uh, tehnologia introdusă, vom avea mai mult succes decât în prezent. Care sunt provocările? Credem că suntem parte din structura militară a celor patru națiuni. Aceasta uh, este o declarație importantă pe care o fac și atunci când am vorbit cu general Barameros, la sfârșitul anului trecut, acesta mi-a spus, bun venit, uh, acum sunteți un general francez. Și acest uh, lucru a fost realizat de echipa noastră. Noi suntem o echipă multinațională, pentru că EATC trece peste toate structurile teritoriale formale. Sunt lucruri care sunt valabile pentru toți Uh, din cele patru națiuni. Și iată, astfel ne-am atins obiectivul și pot spune că nu a fost simplu uh, de realizat acest lucru și nu este simplu de înțeles ce înseamnă un comandament multinațional. Este un lucru care va fi mai ușor de digerat în timp. De asemenea, încrederea reciprocă este un uh, aspect foarte important. Participarea la operațiuni în comun este uh, dificilă, însă trebuie să ne obișnuim și cu asta. Important este și mentalitatea și limba, pentru că anumite națiuni nu vorbesc limba engleză, uh, dar este interesant faptul că cu toții vorbim limbajul aviației este important să existe un set de uh, formulări și de citate pe care să le cunoască toată lumea. Tehnicienii trebuie să știe să vorbească engleză. Uh, această limbă uh, este mereu prezentă. Documentația este în engleză. Documentele de uh, angajare, toate trebuie traduse în engleză. Documente care de obicei erau în franceză, în germană sau în altă limbă. Rețeaua IT. Da, și acesta este un aspect foarte important. Uh, rețeaua IT trebuie să fie partajată de toată lumea. Numai um, când va exista o rețea bună, vom putea funcționa foarte bine, pentru că vizibilitatea trebuie să fie foarte bună. Aspectele sociale. Și acestea sunt foarte importante și reprezintă o provocare. Sper că ospitalitatea, integrarea uh, vor putea fi realizate. Situația în sistemul de educație, aceasta este o zonă în care am investit mult, am făcut multe eforturi săptămâna viitoare. Uh, EATC va aplica pentru uh, accesul CAT 1 uh, al celor câțiva elevi pe care îi avem, care trebuie să frecventeze anumite sisteme educaționale, pentru că la nivel internațional avem probleme în acest sens și anume când nu avem suficient acces la educație. Deci și în această direcție investim și vă solicităm sprijinul. Foarte pe scurt, capacități uh, operaționale de pline, uh, dorim să investim uh, multă energie în zona funcțională, lucru care a fost făcut până în 2012, accederea de la Luxemburg, aderarea Luxemburgului și acesta va fi un aspect important, 2012-2013. Tratatul, nu vreau să vă atrag în mrejele acestuia, însă um, este important pentru a aderarea de noi membri și este prevăzut pentru 2013-2014 și pentru aceeași perioadă de timp uh, vreau să mă refer și la infrastructura permanentă, pentru că noi trebuie să investim în continuare în această infrastructură. Ultimul slide. EATC, după cum spuneam, este un model unic. Considerăm că suntem un exemplu pozitiv. Transportul aerian uh, are o aromă specială. Am încercat să menționez câteva avantaje, câteva aspecte pozitive. Cu siguranță, noi nu suntem cei care omoară oameni. Noi nu cauzăm uh, daune colaterale. 80-90% din uh, misiuni sunt, de, uh, sunt um, zboruri de susținere de formare EATC este un model unic, cu toate acestea, cred că atunci când uh, ne uităm la conceptul inteligent al acestui model, uh, vom, se pot găsi și alte exemple care uh, pot fi bune pentru pooling and sharing. Există șase criterii importante care trebuie respectate trebuie să, ca una sau două națiuni să facă primul pas împreună, ele trebuie să fie dispuse să cedeze ceva, nu vreau să spun suveranitate, dar uh, este important să existe această idee de cedare. Um, valoarea adăugată efectivitatea, de asemenea, în vreme de pace este foarte importantă. De asemenea, agendele naționale um, trebuie să fie limitate. Trebuie să existe un concept inteligent, după cum am spus, și acest lucru poate fi realizat cu un mandat inteligent și vorbim în aceeași măsură și despre un set de coduri care aduce la un numitor comun această organizație. Vorbim aici despre cultură și despre limbă. Și astfel ajung la încheiere și vă mulțumesc, doamne și domnilor, pentru atenție. general, merci beaucoup. Euh, une présentation... Mulțumesc foarte mult, uh, Gerard, pentru această prezentare completă și dinamică și care a scos în evidență, în primul rând, uh, punctele tari, dar uh, și ceea ce poate să evolueze în aceste structuri. Ceea ce este foarte interesant este că mulți dintre noi, cred, au descoperit astăzi existența și funcționarea acestei structuri, deci mulțumesc foarte mult încă o dată. Prezentarea dumneavoastră a fost foarte completă, deci nu am uh, întrebări. Uh, totuși aveam o nelemurire în legătură cu această posibilă extindere. Ați vorbit de aderarea Luxemburgului, uh, de manifestarea interes, interesului din partea altor țări. Ce credeți în legătură cu potențialii candidați și aderarea lor la acest comandament? Care credeți că sunteți punctele și calitățile cele mai importante pe care trebuie, de care trebuie să dispună aceste țări? Credeți că e o problemă strict politică? E vorba și de capacitate, de resurse, de personal? E un amestec din toate astea? Sau e vorba mai degrabă de niște considerațiuni de ordin doctrinar? Și ce se face Uh, după cunoștința dumneavoastră pentru a extinde acest cerc. O să uh, începem cu domnul vicepreședinte Lizec, care tocmai a redactat un raport în legătură cu pooling and sharing. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și uh, vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o. Deoarece uh, ea se potrivește, aș spune foarte bine, uh, cu esența raportului meu. Așadar, sunt foarte, foarte încântat pentru că spusele dumneavoastră au confirmat afirmațiile din raportul nostru. În general, în uh, acest raport pe care l-am, uh, eu l-am redactat, uh, am vorbit de potențialul viitor. Am vorbit despre aceste concepte, pooling and sharing, punerea la oaltă și punerea în comun, pot să devină într-adevăr un fenomen european. Așadar, aș avea o întrebare pentru dumneavoastră, care s-ar putea să fie mai degrabă una politică. Dar ceea ce spunem noi de obicei acasă, adică în Polonia, este că dacă toate aceste lucruri funcționează atât de bine, atunci de ce nu funcționează perfect până la urmă? Poate că e vorba de, eu știu, uh, uh, legătura cu Ministerul Apărării, cu legătura cu toți miniștrii. De ce nu avem mai mulți candidați care doresc să adere? Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc. Doresc și eu să vă mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă. Sunt puțin surprins de modul în care vorbește un uh, pilot de uh, avioane despre um, uh, transportul aerian uh, de bunuri și mărfuri, însă cu siguranță și acest lucru vă face plăcere. Aș vrea să abordez câteva aspecte care mă interesează și pe mine. Integrarea tuturor responsabilităților uh, naționale, obiectivul despre care vorbeați. Uh, Spuneți că nu toate capacitățile sunt vizate, însă unde ne găsim uh, procentual vorbind? Cam cât se cam cât contribuie națiunile care participă și dacă aș vrea să știu dacă obiectivul nu este să se ajungă la o sporire a acestor procente până la 100%. Se vorbea de asemenea și despre uh, transportul aerian cu avioane, deci elicopterele sunt excluse aici, uh, din câte am înțeles. Este corect? De asemenea, se vorbește despre bazul, baza de lucru, care sunt niște memorandumuri de înțelegere. Acesta este cadrul juridic în care se lucrează. Și pentru că eu sunt un prieten al tratatului de la Lisabona și îmi plac noile opțiuni, aș vrea să știu dacă uh, nu au existat uh, idei referitoare la o nouă bază de lucru în uh, cadrul structurii de cooperare permanente, pentru că ar putea fi un salt cuantic uh, și din punct de vedere al calității contractuale. Și se pune de asemenea întrebarea, pentru că ceea ce există aici, există și în cadrul NATO, cum se uh, configurează această uh, colaborare cu NATO, această așa numită colaborare ALIS, care este raportul aici. Și ați vorbit de asemenea despre Agenția Europeană de Apărare și despre flota europeană de transport aerian și de asemenea despre proiectele uh, de formare europene din acest domeniu. Și acestea ar putea să fie coordonate de dumneavoastră, nu trebuie să fie coordonate neapărat despre Agenția Euro- de Agenția Europeană de Apărare. Nu sunteți de aceeași părere? Apoi, o ultimă întrebare. Să spunem că Germania are comandamentul său național pe care l-a cedat. Ce se întâmplă dacă o țară are nevoie de ceva la nivel național, dar acest lucru nu poate fi pus la dispoziție prin EATC? Ce se întâmplă? Se așteaptă până funcționează sau poate există și alte posibilități? Merci, monsieur Mulțumesc, domnul Campbell. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentare. Dacă îmi permiteți, aș pune două întrebări. Uh, ați menționat, de fapt, în, uh, și în acest articol din raport se citează că este vorba de un pas mare în direcția integrării europene. Credeți că despre asta e vorba prin acest pooling și sharing, această punere la oaltă? Este vorba de o integrare e, eh, militară ca un fel de Europa militară? Și cea de-a doua întrebare, pentru că, iarăși, în raport se menționează că inițial NAP a fost implicat sau a autorizat acest lucru. De ce Eh, de ce e atât de important să rămâne separat de, de NATO? De ce nu se poate eh, lucra la oaltă? De ce credeți că eh, e mai eficient în felul ăsta dacă sunteți separați sau credeți că riscați să creați oarecare confuzie până la urmă în acest fel? Mulțumesc. Domnule general, vă rog. Da, mulțumesc uh, foarte mult. O să încerc să răspund și o să încep cu întrebarea privind uh, extinderea. Vreau să subliniez că prin însăși uh, structura și gândirea sa, cele patru națiuni au spus că acest comandament este o structură deschisă, deci e o chestiune de decizie politică. Și după cum ați spus, domnule președinte, trebuie să se parcurgă procesul de aderu, aderare, așa cum uh, a făcut deja Luxemburgul. Este prima națiune care dorește să adere. Asta reprezintă o evoluție clară în ceea ce privește această coordonare în care am avut-o inițial și Luxemburgul a făcut parte din, din ea. Apoi, în etapa următoare, am avut uh, în 2006 uh, când a început cu Franța și Germania. Luxemburgul a ezitat puțin, dar până la urmă au spus că doresc și ei să se alăture acestui uh, comandament. Deci aș spune că Luxemburgul reprezintă oarecum o situație specială. Deci întrebarea forțele armate aeriene doresc să se alăture. În fine, o altă națiune care ar dori să adere și să recurgă la serviciile noastre pentru a-și spori funcțiile trebuie să răspundă unumitor sarcini și criterii. Aș spune că valoarea adăugată militară, sigur că nu este un concept uh, corect din vedere politic, dar eu asta vreau. Și anume sporirea eficacității. Întotdeauna spun uh, treaba asta. Dar există o gândire, o concepție structurală. Pentru că trebuie să uh, faci parte și în punct de vedere financiar, pentru că până la urmă cineva trebuie să plătească. Uh, germanii zboară, nu, în uh, numele Franței, să spunem. Uh, e bine, aceste zboruri sunt echilibrate într-un sistem propriu care încearcă să țină un echilibru între națiuni și națiunile nu pot folosi întotdeauna activele și echipamentele celelalte, celorlalte națiuni. Prin urmare, trebuie să, cel care dorește să adere, trebuie să adere la acest uh, regim. Apoi mai este problema uh, tratatului. La ora actuală, comandamentul se bazează pe niște mecanisme tactice. Ce înseamnă treaba asta? Adică mă bazez foarte mult pe sprijinul tuturor, tuturor celorlalte națiuni, ce nu mă refer doar despre achiziții, ci și conectivitate la internet de către națiunile cu pricina. Deci dacă vreau să vorbesc și să am uh, Uh, pentru structura mea uh, aceste avantaje IT, informatice, aș putea să fac acest lucru pe baza semnăturii ministrului olandez care mă face partener în uh, ceea ce privește funcția de sprijin. Și mai există și alte funcțiuni uh, care ne uh, permit să facem acest lucru. Prin urmare, avem nevoie de acest tratat cu, și nu știu dacă se potrivește neapărat cu tipul de structură pe care l-ați menționat dumneavoastră. Pentru mine este o abordare privind o structură permanentă care definește nivelurile de autoritate uh, și în care, cum zicea și dumneavoastră, pot să mă duc foarte bine să pregătesc un exercițiu în numele formațiunii pot să organizez acest uh, exercițiu, să găsesc infrastructura, personalul și mai departe. Deci tratatul este important, vor trebui să semneze tratatul, să contribuie uh, la buget, uh, vorbim de vreo cifră de 3,7 milioane. Apoi, dacă doriți să uh, uh, execut niște competențe în programul de, de training, de exemplu, am acolo o uh, trebuie să investiți resurse umane cât și în uh, funcționarea operațională. Deci e vorba de un buget comun. Și, cum mai spuneam, există o, uh, trebuie să existe o conștientizare a situațiilor comune și să o cunoaștere a IT-ului special pe care îl folosim Uh, vizibilitatea activelor și echipamentelor care sunt uh, folosite și puse la oaltă de către toți uh, membrii. Și vorbeam despre informatică aici și de IT. Cred că acesta ar fi criteriile principale, evident, alături de criteriile politice, care au un rol important într-o astfel de decizie. De ce nu sunt mai multe, interesa- mai multe țări interesate uh, să ni se alăture? Uh, păi să știți că nu prea ne facem reclamă. De fapt, este prima dată când uh, ies, așa să spun, în public și vorbesc despre acest comandament și vorbesc despre extindere. Astăzi este prima dată când vin și spun extinderea o să apară, pentru că uh, se profilează și tratatul acum, ceea ce nu se întâmpla anul uh, trecut. Deci uh, vor fi țări care vor dori să ni se alăture. Și sunt absolut convins că abordarea noastră pragmatică va fi foarte convingătoare am vorbit cu, și cu prietenii mei din forțele armate uh, britanice. Avem un ofițer de legătură uh, spaniol care ne dă niște semnare foarte clare din partea Spaniei uh, cum că probabil într-o zi și Spania va dori să adere. Din punctul meu de vedere, așadar, semnele sunt până la urmă bune. Sigur că trebuie să avem uh, încredere. Apoi, în legătură cu numărul de avioane pe care îl avem, dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră, eh, pot să vă spun că sunt destul de mulțumit de numărul de aeronave pe care le avem. Sigur că niciodată nu este suficient. Eh, ele eh, au fost, au fost puse la dispoziție prin externalizare. Sigur că aeronavele sunt foarte scumpe și încercăm să reducem cât mai mult toate costurile. Dacă analizați uh, personalul pe care îl avem la ora actuală, o să observați că nu avem un excedent de, de personal. Persoana care se uh, ocupă de treaba asta încearcă să facă și el uh, economie is a multinational uh, uh, approach where nations obviously are not the same. Evident, uh, avem o abordare într-o situație în care, sigur că națiunile nu sunt uh, identice, dar sper că în viitor vom face progrese și aici. Deci națiuni diferite. Noi încercăm să sprijinim comandamentul pentru a responsabiliza se, colegul meu lucrează acolo, am uh, evaluat faptul că există oarecare deficiență cu privire la posibilitatea de supraviețuire a aeronavelor în situație de luptă. Deci acum uh, se duc la uh, San Jose în Statele Unite, foarte bine pentru noi, să vedem cum uh, lucrează uh, ei, dar și pentru noi este foarte interesant să avem astfel de uh, zone comune de pregătire. Dacă am putea face mai mult împreună, trebuie să mi se aloce resursele necesare. Am primit o scrisoare foarte drăguță în numele conferinței uh, EDA pot să uh, prezidez uh, legătură cu ședință, în legătură cu exercițiile următoare în care vorbim despre informații și contrainformații și ca, ca structură uh, pot să spun că nu pentru asta am fost gândit. Deci ar fi vorba de o re gândire, de o reproiectare majoră. De ce nu ne integrăm militar cu NATO? A mai fost o întrebare. Deci asta este un, o diviziune. Deci noi suntem partea militară a acestei uh, structuri, lucru care este important pentru mine. Uh, noi ne asigurăm că uh, Uh, membrii noștri pot să-și facă treaba bine. Apoi, nu a fost de încă de la bun început o inițiativă comună uh, Uniunea Europeană-NATO. Deci, uh, credem că aici efectele sinergice sunt posibile și e posibil să câștigăm în acest fel în eficacitate. Mulțumesc, am depus o întrebare rapidă. Tratatul nu e foarte clar uh, ce tratat uh, este. E un tratat uh, separat internațional sau este un tratat al Uniunii Europene? Ați vorbit despre 2012, despre acest tratat. Este un tratat între aceste patru națiuni. Ele au definit pozițiile pe care le are acest comandament în domeniul internațional, între paranteze, pentru că este un termen care creează obligațiuni. Uh, e vorba de o organizație interguvernamentală. Este, sunt, uh, este viziunea definită de cele patru națiuni. Bun, mulțumesc, domnule general. Cred că ce ați spus a fost perfect clar dovadă satisfacția colegilor mei și a mea. Nu ne rămâne decât să vă mulțumim pentru vizită și pentru explicații. Domnul vicepreședinte Lizec uh, ne-a spus că este un exemplu foarte interesant pentru noi, care ilustrează foarte bine filozofia pe care vrem să o promovăm în statele membre în domeniul militar să sperăm că acest exemplu va putea fi fructificat în viitor în uh, alte domenii de cooperare. Am reținut ideea că putem să venim în vizită la dumneavoastră pentru că nu sunteți foarte departe de noi, plus că v-ați lăudat cu dotările de la Eindhoven. Nu avem transport uh, aerian până la Eindhoven, dar ar fi cam exagerat dar ar fi o misiune pe care putem uh, să o desfășurăm uh, în exterior, uh, eu știu, în teatrele de operațiune ale politicii de apărare. Oricum, vă mulțumim foarte mult, vă mulțumesc domnule general, vă mulțumesc domnule colonel, vă urez în continuare să vă desfășurați activitatea cu succes și vom rămâne în legătură cu acest comandament și vom veni în vizită la dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Thank you, Mr. Chairman. You're welcome. Vă mulțumesc, domnule președinte.